Good. Good evening. Bună seara, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să încep, nu chiar la șapte fix, pentru că unii dintre colegii noștri încă sunt pe drum, pe autobuze, pe trenuri, pe avioane sau pe jos. E un pic mai târziu, dar totuși uh, momentul să începem. Dacă nu mai există alte comentarii, agenda întâlnirii noastre extraordinare poate fi adoptată fără nicio modificare. La comunicări nu am nimic. La ba da, un anunț important. Cele două comisii principale de buget și Econ au decis să sus, organizeze votul cu privire la FC2 pe 24 aprilie, dată fiind importanța acestui dosar politic, deci să anticipeze acest uh, vot. Și de aceea a trebuit și noi să ne adaptăm calendarul, fiind nevoiți să organizăm această întâlnire extraordinară pentru a vota FC2. Avem două rapoarte, unul legislativ, iar cel de-al doilea, un raport din proprie inițiativă, ambele foarte importante. Pentru că vrem să ne transmitem avizul către ambele uh, comisii principale de buget și ECON, pentru că au competențe partajate pe aceste dosare în baza articolului 54. Deci este o responsabilitate mare pentru noi pentru anumite chestiuni principale. Înțeleg că putem trece la punctul numărul 3, adoptarea proceselor verbale. Este vorba de procesul verbal din 28-29 noiembrie 2016 și din 12 ianuarie 2017. Dacă nu există comentarii, se consideră ca fiind adoptate. Dacă vă mulțumesc. Și acum trecem la vot. Avem două propuneri. La început uh, v-aș ruga să facem un test. Deschid votul, dacă îmi permiteți. S-a deschis votul. Vă place să votați la Strasburg? E întrebarea mea. Și acum s-a închis votul. Înțeleg mesajul. Este un mesaj foarte important pentru mine. Da, eu m-am abținut, după cum vedeți. Vă propun acum să trecem la vot pe proiectul de aviz pentru propunerea legislativă pentru nou regulament în ceea ce privește Fondul European pentru Investiții Strategice, precum și pentru introducerea de îmbunătățiri tehnice pentru acest uh, fond, și, de asemenea, um, nucleul consultativ european pentru investiții. Doamna Kaili. Domnule președinte, puteți uh, verifica câte persoane din partea PP sunt prezente pentru că eu nu am cartela de vot uh, la mine. Sunt uh, în calitate de supleant aici. Puteți completa cu votul dumneavoastră la final. Atunci când verificăm uh, electronic, în orice caz. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, pentru, încă o dată, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Bun. Închid votul. Respins. Doamna Toia votează pentru și doamna Cuginsca votează împotrivă. Deci, din păcate, se respinge. Poate că ar fi bine să facem o scurtă pauză să vă aduceți uh, cartelele. Înțeleg că se adoptă atunci pentru că și nevastă sunteți pentru. Bun. Deci două voturi suplimentare pentru și un vot suplimentar împotrivă. Vedeți că e complicat și trebuie să aveți răbdare. 132 pentru, împotrivă. Încă o dată, vă rog. Verificăm. 132. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împreună cu 141. 134 și 141. 141 nu e în același loc, dar le votăm în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, verificăm compromisul 2. Vă rog, ridicați mâna încă o dată. Verificăm compromisul 2. Închid votul și vom vedea rezultatul. Se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog, ridicați mâna. Înțeleg că, că sunteți obosiți în prima zi, dar încă o dată 138 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 140 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 140. 140. Închid votul. One additional again un vot suplimentar împotrivă, ceea ce înseamnă egalitate și se respinge. Deci se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153, partea a doua. 153, partea a doua pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm 153, partea a doua. Închid votul. Se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. E mai bine să verificăm compromisul 4. Închid votul. Se adoptă. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 160 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 161 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 161. 161. Deci închid votul. Nu există o majoritate pentru că avem un vot fără cartelă, deci se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 181. Închid votul. Se adoptă de data asta. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 188 pentru, Împotrivă. Abține. Respins. 189 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 189. Verificăm electronic. Închid votul. Se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 193. Închid votul. Respins și de data asta, datorită unui vot împotrivă în plus. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 195 pentru, 194 a fost respins, dar a fost adoptat compromisul 2. 196 așadar pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 și 98 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 203. Închid votul. Se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, pentru că e foarte strâns. 204. Închid votul. Se respinge. 205 pentru, împotrivă, aceeași majoritate se respinge. Verificăm dacă doriți. 205. Închid votul. Se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 41 pentru, împotrivă, abțineri, compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 46, partea a doua, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 46, partea a doua. Închid votul se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 56, partea a doua, pentru, împotrivă, Haideți să verificăm 56, partea a doua. I close the vote. Except. Am închis votul și se adoptă de data aceasta. Amendamentul 56, partea a patra, același amendament, dar partea a patra. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm. I close the vote. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 4, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se acceptă, dar haideți să verificăm. Amendment 4, second part. Amendamentul 4, partea a doua. S-a închis votul. Se acceptă. Amendamentul 63, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Țineți mâna ridicată tot timpul, așa că nu-mi dau seama. Să verificăm. Amendamentul 63, partea a doua. second part. Second part. I close the vote. S-a închis votul. Se respinge de data aceasta. Amendamentul 63, partea 3. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm și acum. 63, partea 3. I close the vote. S-a închis votul. We are free. Sorry. Well, it's, it's so fine for me. Uh... Se adoptă 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 65. Se adoptă compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 17 16. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 75. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 76. Pentru împotriva. Verificăm 76. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 17 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă. Să verificăm. Compromisul 18. S-a închis votul. Se acceptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 91. S-a închis votul. Se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva, să verificăm, 97 și s-a închis votul, se respinge, 99 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, vot electronic, vot final. Vot prin apel nominal chiar. Deschid votul pentru întregul raport. Aviz legislativ. I close the vote. Și s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, doamne Eva Kaili. Să trecem acum la următorul punct. La fel, Fondul European pentru Investiții Strategice, punere în aplicare. Marian Jean Marinescu este raportorul. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, 22 partea a doua doar, pentru, împotrivă, abțineri să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 61 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 63 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 64 pentru, împotriva, să verificăm, 64 Și s-a închis votul. Se respinge 65 pentru, împotrivă. Să verificăm și aici. Diferența e mică. 65 așadar. Și s-a închis votul. Se respinge 67 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge 68 pentru, Împotrivă. Să verificăm 68. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri Uh, se respinge, 79 um, pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva. Să verificăm 94. Verificăm 94, am închis votul, se respinge. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 106 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru împotriva. Să verificăm 113. 113. S-a închis votul. S-a închis votul pentru 113 și se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot electronic, acum, vot prin apel nominal, pentru textul final. S-a deschis votul. Mulțumesc frumos. S-a închis votul. Și avem majoritate clară. Felicitări raportorului. Și astfel am încheiat și punctul 4 de pe ordinea de zi. Aveți ceva la diverse? Nu? Așadar s-a încheiat și ședința noastră.